Bună dimineața tuturor. Începem acum ședința noastră. Și eu personal am să trec la limba suedeză. Prin urmare, încă o dată, bună dimineața, bine ați venit la ședința de azi. Primul punct de pe ordinea de zi este, evident, punctul 1, adoptarea ordinii de zi. N-am primit sugestii de modificare, prin urmare deduc că ad- considerăm agenda adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi, anțurile președintelui. Aici aș dori doar să vă informez că jumătatea de zi din 12 noiembrie a fost din nefericire anulată. Uneori avem uh, foarte, foarte multe dosare în discuție, încât timpul nu ne ajunge. Însă, iată, și acea jumătate de zi ne-a fost tăiată din nefericire. Punctul 3. Anțurile președintelui, uh, pornind de la recomandările coordonatorilor, avem procesul verbal a întâlnirii coordonatorilor din 19 septembrie. Dacă nu aveți obiecții, stimați colegi, voi considera că acest proces verbal este adoptat. Și ajungem, iată, la punctul 4. Vă rog, stimați colegi, puțin liniște să putem trece la vot. Vă mulțumesc. Începem cu primul vot, prevenirea afecțiunilor legate de vârstă la femei. Și am să dau doamnei Angelili cuvântul. Doamna raportoare, doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și tuturor colegilor pentru participarea activă și constructivă mai presus de toate, aș dori să mă refer la amendamentul 33 pe care eu l-am, l-am eliminat, l-am uh, marcat. E o problemă de traducere, cel puțin în versiunea engleză. În uh, versiunea italiană, asistență primară, în versiunea engleză apare asistență medicală privată. Deci asistența primară s-a tradus în asistență privată. Asta, evident, este o greșeală. Și întrucât e vorba aici de un vot pe părți, v-aș ruga să verificați și să vă asigurați că versiunile lingvistice sunt corecte. E vorba de asistență primară, nu de asistență privată. Mulțumim foarte mult, spune președintele. E bine că ați clarificat acest aspect. Este o diferență considerabilă între cele două, între primar și privat. Cel puțin eu așa văd lucrurile. Aș vrea să întreb dacă Verzii mai insistă să aibă vot pe părți. Verzii au cerut acest vot pe părți. Înțeleg că vreți să-l aveți, dar dacă Dacă lucrurile s-au clarificat și e primar, nu e privat, nu mai votăm pe părți. Eliminat solicitarea, foarte bine. Atunci nu o să avem vot pe părți la amendamentul 33. Okay, we then start to vote and we start with the first Trecem trecem la vot amendamentul 75 cine este pentru împotrivă Reîncepem. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 76. Deschidem votul. se adoptă. 77 vot pe părți. Începem cu prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și acesta. Amendamentul 78 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral 88. Sunt obiecții la acest amendament oral? Votăm amendamentul oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, 89 pentru, împotriva, abțineri, respins. 90 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotriva, țineri, se adoptă. 92 pentru, împotriva, țineri, se adoptă. 93 și 94, identice, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97-96 devin caduce. Trecem la 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 și 104, amendamente identice, vot pe părți. Începem cu prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Second part. Eh, eh, second part. In favor. Against. Partea a doua pentru împotrivă abțineri. Greu de văzut. Haideți să verificăm electronic. Partea a doua la votul pe părți, amendamentele 101 și 104, votul este deschis. Închidem votul, se adoptă clar. Trecem acum la 102 și aș vrea să clarific ceva aici. În documentul no dumneavoastră apare ca un singur amendament 102 și 103 e vot pe părți. De fapt, e invers. La 102 avem votul pe părți și la 103 nu avem vot pe părți. textul e cel bun, dar ar trebui să fie în căsuța de la 102, nu la 103. Înțelegeți ce vreau să vă spun? E important să, să știm ce facem. Vom avea, prin urmare, vot pe părți la 102, dar nu la 103. ...102, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 Abțineri împotrivă se adoptă. 105 devine caduc. Așa că trecem la 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Așa că trecem direct la 134. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 devine caduc. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm la 153. Deschidem votul la 153. Închidem votul. Respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 164 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Asta înseamnă că trecem direct la 170. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă 173 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Asta înseamnă că trecem la 176 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 177 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 devine caduc, așa că trecem la 189 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 189. The vote is closed. Yeah. It's... Închidem votul, este respins. Amendamentul 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă sărim la 24 pentru, împotrivă, obțineri, respins. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 nu mai e vot pe părți, după cum am discutat. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la 34. Deschidem votul la 34. Închidem votul. Ceva, ceva nu e bine, poate am mers prea repede. Trecem la 36, 35, 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 și 38 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. We have to go back to amendment 30. Yeah, I missed amendment 30. Am uh, sărit din greșeală peste amendamentul 30, spune domnul președinte. Uh, Votăm la 30 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. I think we are on 39 now. Da, cred că la 39 ajunseserăm 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 pentru, încă o dată, la 51, împotrivă, abțineri, se adoptă 51, 53, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 52, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 54, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 55 devine caduc, votăm la 56, pentru, împotrivă, abțineri, respins.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 68 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Asta înseamnă că... Nu, nu, votăm la 67, nu devine caduc. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm la 72. Deschidem votul la 72. The vote is closed. It's adopted. Închidem votul, se adoptă. 71 devine caduc, trecem la 73. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. L-am putea vota pe celelalte în bloc? Haideți să le votăm pe toate la un loc toate amendamentele împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu toatele. Vă mulțumesc foarte mult. Votăm uh, întreaga rezoluție în forma modificată. Votul este deschis. Votul este încă deschis. Așteptăm să voteze toată lumea. Mai este cineva? Am pierdut o persoană. Închidem votul. Clar adoptat. Felicitări raportoarei. We now take in the next voting. Urmează raportul privind sexualizarea fetelor. Vreau să întreb pe doamna Șulevska dacă dorește să ia cuvântul. dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor din comisie pentru amendamentele pe care le-au înaintat. După cum știți, am avut 134 de amendamente și nu m-am opus decât uh, 22 mm, dintre acestea, deci asta arată cât de mult am dorit să cooperez cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că sunt de acord cu ștergerea alineatului 11, însă din nefericire Nu am cum să sprijin amendamentele 76, 92 uh, ale domnului președinte și nu le pot sprijini deoarece cred că fetițe de 6 sau de 9 ani nu sunt pregătite să învețe despre drepturi de sănătate reproductivă sau să învețe despre măsuri de contracepție. Okay, we will then start to vote. So we start with. I also want to also mention that I think uh, the rapporteur think uh, we. Dragi colegi, pe lista de vot apar și niște greșeli. La amendamentul 94 vom avea Uh, ar trebui să avem o adăugire de la 94, e drept, doamnă raportor? Yeah, so, so you, you will be given the floor when we come that if you want you want to clarify that. So, uh, but we we start now with amendment 46. Those are Începem cu amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că trebuie să verificăm amendamentul 45. And the vote. We have one PPP member too much. Uh, the vote is closed. S-a închis votul. Nu știu cum ar trebui să votăm, însă Haideți să încercăm încă o dată. De la PP au votat prea multe persoane. Ok. Aha, ok. Ok. I think you can put in more initiative because you take it. Yeah. Okay, we take the vote again. Votăm din nou, dragi colegi, amendamentul 45. Deschidem votul la amendamentul 45. Come on, come on, come on. The vote is closed. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 e retras, 49 nu se votează, avem amendament oral din partea raportoarei. Aveți obiecții la adresa acestui amendament? Uh, I have not have time to see it. It came... N-am avut timp să-l văd, l-am primit târziu aseară, deci uh, ridic obiecții. Bun, atunci nu-l putem spune la vot. Trecem la amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Se adoptă. Asta înseamnă că amendamentele 57 și 52 sunt caduce. Trecem la 55. 55 și 58 nu se votează. Trecem la 59. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Da, putem verifica. Verificăm amendamentul 59. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Amendment 60. Those are in favor. Again. 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Nu votăm 63. Avem un amendament oral, îl supun la vot. Pun aceeași întrebare. Aveți obiecții? Da, din nou. Nu l-am citit. E caduc. Trecem la amendamentul 64. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60, verificăm 65, deschidem votul. The vote is closed. It's adopted. S-a închis votul, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 e caduc. Votăm 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 71 pentru. Verificăm 69. Deschidem votul la 69. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 70. Verificăm 71. S-a deschis votul la amendamentul 70. The vote is closed. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. It might be easier if you take the check or... Poate că ar fi fi mai ușor să verificăm de fiecare dată? Ce ziceți? Șaptezeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 72. And the vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Probabil respins. Because in that case you don't show your hands and really, I mean, we, we check on... Poate că ar fi bine să ridicați mâna mai degrabă. Verificăm amendamentul 73. Votul vote is closed. Închis votul. Respins. Ă, se adoptă. Cu o diferență de un vot. 74. S-a deschis votul la 74. Votăm electronic direct. The vote is closed. S-a închis votul. Adoptă. 76, 81 sunt caduce, trecem la 80. Deschidem votul la amendamentul 80. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Optzeci și trei. Verificăm electronic.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 The vote is closed. It's adopted. So we then go to amendment 84. Se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem trece la 91. Pentru, Împotrivă. Verificăm 91 electroni. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. Verificăm amendamentul 92. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 92. S-a închis. Se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94. Amendament oral. Îi dau cuvântul, doamnei raportor, dacă dorește să ne aducă niște lămuriri Nu, aveți dreptate. Lista de vot e bună. Atunci, aveți obiecții în legătură cu acest amendament oral? Nu. Doriți să ne lămuriți în legătură cu conținutul acestui amendament oral? Despre ce e vorba?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 punem în funcție de vârstă, appropriate to age. Aceasta este adăugirea la aliniatul nou. Ok, Okay, in that case, we, we're not going to vote an oral Atunci nu vom vota amendamentul oral. Mai jos aveți amendamentul oral la 95. Lista de vot era bună de la început, de fapt. Deci nu avem un amendament oral la 94, ci doar un vot pe părți. Mă înțelegeți? Prima parte de la 95. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, însă poate că am mers prea repede. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Probabil, însă mai bine verificăm. The second part, the vote is... Deschidem votul la cea a doua parte. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Diferența este de doar un vot. 93 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 e retras, 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem un, al, un amendament oral din partea raportoarei. Aveți obiecții? Da, atunci uh, nu îl vom supune la vot. Amendamentul 98. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 98. Deschidem votul. S-a închis votul. Respins. la mustață. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că multe amendamente devin caduce. Ajungem la 104 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm amendamentul 104. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum avem alinatul 11. Vot separat. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 107. Pentru. A, e caduc, mă scuzați, ajungem la 110. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Dar verificăm. The vote is open on 110. Deschidem votul. The vote is closed. Închidem. Și respingem amendamentul. Îmi pare rău. Compromisul 3 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm amendamentul 115. S-a deschis votul la 115. S-a închis. Se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu votăm 125, votăm 125, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm 131. Deschidem votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Este respins cu un vot. 132. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 133 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 134 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat. Verificăm 134. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Este respins. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 și 5 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că trebuie să verificăm șapte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 9. Pentru, împotrivă, Abținut. respins. Amendamentul 8. Da, e adevărat. E caduc. Deci trecem la 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E adoptat. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm 14. S-a deschis votul la amendamentul 14. S-a închis votul, respins. Dar a fost foarte strâns. Trecem deci la 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 16 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 17 nu se votează, 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți să verificăm? Vreți să verificăm 20. S-a deschis votul la 20. S-a închis votul. Adoptat. nu văd decât numărul de mâini ridicate, nu mă uit la coordonatori. Unii spun că trebuie să te uiți la coordonatori, dar nu cred că e bine. Dacă nu ridicați uh, mâinile, nu pot să văd și dacă, uh, dacă nu ridicați uh, mâinile, n-am cum să vă văd. E foarte simplu. Însă sunt fericit că vreți să verificați atunci când sunt probleme. Da, am vrut să clarific acest lucru. Trecem la 22. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? În mod clar adoptat. 23 pentru, împotrivă, Abțineri? Adoptat. Verificăm 23. S-a deschis votul la amendamentul 23. S-a închis votul. Adoptat. Trecem la 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 26. 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, abțin, împotriva abțineri adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 35 retras, deci trecem la 36 pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm 36. S-a deschis votul. S-a închis votul adoptat cu un vot. Diferență. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm 37. S-a deschis votul la amendamentul 37. S-a închis votul și este respins cu un vot diferență. Amendamentul 38. Verificăm de la bun început 38. S-a deschis votul la amendamentul 38. S-a închis votul. Este respins cu un vot diferență. 39 retras, deci trecem la 40. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vreți să verificăm? Verificăm 42. S-a deschis votul. Votul s-a închis și este respins cu o diferență de 4 voturi. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum votăm rezoluția și s-a deschis votul. Lipsește un vot. Votul s-a închis. Și rezoluția este respinsă cu o diferență de două voturi. 14 împotrivă, 12 pentru. We, we then moving on to the next. Trecem la următorul punct 6, raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume în 2011 și politica Uniunii Europene în această privință. Vă rog să fiți puțin mai liniștiți în sală.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 Intervenție fără microfon din sală. După 1 putem, cred că, să votăm în bloc. Deci votăm 19. S-a deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele. Cine este pentru 19 împotrivă? Abțineri? Adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul electronic la 1. S-a închis votul, respins. Acum întreb, putem să votăm în bloc restul amendamentelor? Deci le luăm pe toate în afară de 8. Le votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. Și acum amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Votăm uh, rezoluția. S-a deschis votul. S-a închis votul. În mod clar adoptat. Avem acum propunerea de programul de justiție pentru perioada 2014-2020. Raportorul, dacă dorește să intervină, nu. Începem cu amendamentul 4. Cred că putem să le votăm în bloc. Nu, din punctul meu de vedere, spune președintele. După amendamentul 26 putem să votăm în bloc. 25, de la 28 în sus. O să mă anunțați când credeți că putem să trecem la un vot în bloc. Deci începem. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Poate că nu vedeți pe lista de vot, dar dacă 23 este adoptat, 24 devine uh, caduc. Asta cu acceptul uh, verzilor. Deci 24 devine caduc. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Verificăm amendamentul 7. S-a deschis uh, votul la 7. S-a închis votul. Adoptat. Asta înseamnă că 25 și 26 devin uh, caduce. 20, uh, amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 28 pentru, împotriva abțineri, adoptat 9 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Să verificăm 33. Votul s-a închis. Adoptat. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votăm rezoluția noastră ansamblu. S-a deschis votul. S-a închis votul și, în mod clar, adoptată. Mulțumesc raportorului. Trecem la punctul 8, propunere de decizie a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului uh, Orizont pentru până în 2020. Putem să votăm în bloc, nu sunt obiecții. Deci votăm în bloc, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că în mod clar adoptat. Punctul 9, propunere de regulament privind statisticile demografice europene. Mă întreb dacă putem să votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Good luck.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 I will now start. O să continuăm ședința, așa încât vă rog să vă ocupați locurile. If you please take your seat. Vă rog să vă ocupați locurile și o să trec uh, în limba suedeză. Dacă credeți că trebuie să discutați ceva puteți uh, să mergeți afară. În afara sălii e foarte mult loc, vă asigur. Trecem așadar la următorul punct. Astăzi uh, suntem vizitați de o delegație din partea Bundestagului German. Este o plăcere să vă spunem bun venit la ședința noastră. E vorba de o delegație a membrilor Comisiei pentru Familie, Cetățeni în vârstă, femei și tineret din Bundestag. Bun venit tuturor! Așteptăm să auzim ce aveți de spus. Mr. Cafeno, Monica Lasa, Cristel Funne și președintele acestei comisii, Sibyl Lauriș. Știu că ați mai fost în Parlamentul European înainte, ați fost aici pe 3 octombrie când am organizat o conferință mare, așadar este o plăcere pentru mine să vă spun bun venit astăzi. Vorbim foarte mult de crearea de contacte între membrii Parlamentului European, Uh, între parlamentele naționale și Parlamentul European. Este un schimb foarte util de opinii, o să vă dau uh, cuvântul, o să facem un schimb de opinii. Doamna Lauriș, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat. Vă mulțumesc că ne dați ocazia să vă prezentăm poziția noastră. Suntem o delegație din uh, partea Comisiei pentru Familie, Cetățeni în Vârstă, Femei și Tineret din uh, Bundestagul German. Noi uh, culegem informații în legătură cu probleme legate de egalitatea de gen. Este un subiect important uh, pentru noi, lucru care a fost evidențiat în nenumărate rânduri de Parlamentul European. Parlamentul European ne spune că este de dorit să existe o reprezentare uh, egală uh, în Consiliul de Administrație. Acest lucru este controversat uh, în Bundestagul German. De aceea ar fi interesant să ascultăm diferite opinii. Am discutat acest lucru cu doamna comisar Reding, dar și cu membrii ai Parlamentului și cu reprezentanți ai ONG-urilor. O altă chestiune legată de egalitatea de gen, care este importantă pentru noi, uh, este uh, diferența de plată, de remunerare între uh, sexe. Este un aspect care nu este tratat într-o directivă în legislația europeană mai avem încă multe de făcut în Germania în ceea ce privește această uh, diferență de remunerare, uh, plată egală pentru o muncă egală. Mai avem multe de făcut, uh, însă, și este greu de găsit o soluție. Trebuie să recunosc acest lucru. Cred că Schimbul de opinii parlamentar este important. Pe 3 octombrie uh, s-a organizat o conferință care uh, a fost un semnal pozitiv pentru mine. Cred că au fost trasate niște obiective cât se poate de clare. Egalitatea este un marcaj de calitate în Europa și uh, soluțiile trebuie uh, să fie luate uh, foarte în serios Nu suntem în sesiune parlamentară în Berlin în momentul de față, de aceea e o plăcere să ne aflăm astăzi în mijlocul dumneavoastră. De aici vom merge la Paris. Vom uh, avea discuții așadar nu numai cu partenerii europeni, ci și cu partenerii francezi. Suntem deschiși și uh, vă așteptăm la Berlin. Am să mă opresc aici și am să dau cuvântul acum uh, colegilor mele, dar asta, sigur, domnule președinte, depinde de dumneavoastră. Aveți cuvântul, vă rog, spune președintele. Mulțumesc foarte mult. Aș mai avea doar câteva cuvinte de adăugat la cele spuse de doamna Lauriș în ceea ce privește reprezentarea femeilor în poziții de conducere Trebuie să trimitem un semnal clar de decenii bune, așteptăm să se întâmple ceva și iată, nu s-au întâmplat uh, prea multe. Cred că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putere, să recurgem la toate instrumentele parlamentare, în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale, pentru a înregistra progrese în această direcție. Ieri am avut ocazia de a vorbi cu doamna Reding, și sperăm că și Comisia va înainta o propunere în cursul acestui an, însă ăsta este doar un prim pas. Chestiunea eh, principală ține de poziția guvernelor naționale și de măsura în care parlamentele naționale definesc poziția propriului guvern la nivel european. Trebuie să vedem în ce măsură Parlamentul European poate îmbunătăți propunerea înaintată de comisie pentru a permite registrarea unor progrese mai rapidă decât cele înregistrate în cursul ultimilor patru decenii. Eu aș avea de pus o întrebare referitoare la femei în poziții de conducere și la discrepanțele de remunerare suntem cu toții de acord că în Germania mai sunt încă foarte multe lucruri de făcut, că e nevoie de sprijin suplimentar venind din partea instituțiilor europene. M-aș referi însă aici și la o altă chestiune, și anume directiva privind maternitatea. Propunerile înaintate în prezent nu au înregistrat progrese deosebite. Eventual ne-ați putea spune dumneavoastră ce posibilități există, au rămas, există posibilitatea unui compromis în acest sens, pentru că e foarte, foarte greu. Atunci când nu particip direct, e foarte greu să știi cum evoluează lucrurile. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Am să dau acum cuvântul uh, membrilor Parlamentului European. Doamna Luling. Am să vorbesc în limba germană, domnule președinte stimate colege din uh, Parlamentul German, aș răspunde pe scurt la întrebările noastre, în principal cele referitoare la reprezentarea femeilor în funcție de conducere. Chestiunea e la fel de controversată și aici, ca și în uh, Bundestag, când e vorba de pozițiile diferitelor grupuri politice. Și eu am întrebări proprii. întrebări referitoare la sistemul nostru. Sigur, favorizăm economia liberă de piață, nu sprijin stabilirea unor cote ca partea unui demers politic. Sigur, dacă o țară decide că e nevoie de un astfel de sistem de cote de reprezentare, nu decât să-l introducă. Eu însă sunt sceptic atunci când e vorba de a introduce astfel de cote în contextul unei economii de piață. Asta înseamnă să le spui uh, companiilor ce să facă. Trebuie să ne gândim și la legislația socială din statele membre. Aceste legislații diferă de la un stat la altul. Dreptul social în Luxemburg nu stipulează existența unor organisme de supervizare, ci doar a unora de consiliere. Doamna Reding, probabil știți, este din, din, chiar din Luxemburg. Am discutat această chestiune cu domnia sa și am spus dacă în Parlamentul European e așa de greu să numești un, un, un bărbat în, la, la șefia băncii, Euro, băncii centrale, a spus, sigur, aici nu se pune, o chestiune de cote, mi-a spus domnia sa. e nevoie de o audiere doar pe această temă. Sunt șase persoane în Consiliul de Administrație al Băncii Centrale Europene. În Consiliul Băncii Centrale Europene nu se regăsește nicio femeie. Însă, în ultimul an și jumătate s-au făcut trei numiri, toate de bărbați. când ai doar, gândești într-o țară unde numărul candidaților e de vreo de câteva mii, e, e oarecum mai ușor și este ar fi cazul Luxemburgului. Țările mai mari se concurează oarecum neloial cu țările mai mici când e vorba de astfel de nominalizări. Experiența noastră din Parlamentul European arată că n-am făcut favoruri deosebite femeilor ar trebui, prin urmare, să ne gândim la această chestiune, ar trebui să fim consultați, însă nouă ne revine doar un rol consultativ în astfel de numiri. Șefii de stat și de guvern pot să ne ignore complet. Eu sunt cea mai vârstnică membra Parlamentului European.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 Iată însă în alte, în alte sectoare raționalitatea pare să lipsească. Altă chestiune se referă la discrepanțele în materie de remunerare a bărbaților și a femeilor. Valorile sunt medii. Valorile medii nu vă oferă, nu vă prezintă un tablou clar, nu ne permit să judecăm dacă într-adevăr efortul egal este recompensat în mod egal. În țara mea avem șoferi de autobuz bărbați care câștigă mai puțin decât alți șoferi de autobuz bărbați, pentru că cei care lucrează în sectorul public sunt plătiți mai bine decât cei care lucrează în sectorul privat. Deci valorile medii nu vă spun mare lucru, pot să, pot să deruteze. Cu ani în urmă, când industria oțelului era încă puternică în Luxemburg, uh, S-au publicat o de date statistici referitoare la salariile primite de muncitorii care depuneau muncă necalificată sau muncă fizică și cei care aveau poziții ce necesau o calificare superioară. Însă, în țara noastră, sectorul oțelului nu angaja prea, feme- prea multe femei. Singurele femei de acolo erau femeile care făceau curățenie și categoric câștigau mult mai puțin decât uh, cei care aveau muncă, de exemplu, de supravegher sau șef de tură într-un la minor. Prin urmare, ce ne spune directiv? Luxemburg mit der Richtlinie von 75 fertiggebracht haben. Man muss nur... V-aș putea da câteva exemple referitoare la uh, la ce am realizat cu directiva din, din 65 încoace. Trebuie, trebuie să ai curaj atunci când ești supus discriminării. Asta într-o companie, nu la nivel național. În Luxemburg, în industria porțelanului, a produselor ceramice, pe vremea când aceasta mai exista, femeile câștigau mai puțin decât bărbații care lucrau în mină sau într-o oțelărie. Însă astfel de date nu ne spun mare lucru. Directiva e una foarte bună, însă trebuie să fie pusă în aplicare așa cum se cuvine. Dacă aveți exemple concrete referitoare la, la situații în care directiva nu a fost uh, aplicată așa cum trebuie, atunci trebuie să, să, să, să ia măsuri. Au fost uh, cazuri în care personalul de, de, de întreținere, bărbații câștigă, personalul de întreținere, bărbații câștigă mai puțin decât femeile și s-a, s-a, s-au luat măsuri și femeile câștigă mai puțin și, iată, au, au, uh, au protestat și li s-au plătit retroactiv aceste diferențe de remunerare. Mai sunt și alte exemple, dar n-am să le dau acum. Ar fi, ar fi eronat să spunem că e nevoie de o nouă directivă. Directiva din 75 pe vremea când erau doar 9 țări în Uniune, se, se, se poate aplica și acum, când avem 27 de state membre. Nu n-ar rost să o schimbăm. Nu o să avem nimic mai bun decât uh, ceea ce avem deja. Dacă e vorba de remunerare egală pentru efort egal. Însă dacă cineva este victima discriminării, atunci trebuie să se ia măsuri și trebuie să ne asigurăm că directiva este aplicată așa cum trebuie. Directiva prin maternitate, eu n-am votat pentru, știam că cei de la Consiliu nu vor accepta. M-am gândit atunci că directiva conținea mult prea multe lucruri. Era vorba de maternitate strict. Dacă am fi dat curs propunerii comisiei în forma inițială, situația femeilor în multe țări s-ar fi îmbunătățit în ultimii ani. Avem 16 săptămâni de concediu de maternitate în anumite țări. Și știți că în caz de alăptare naturală se dau 20 de săptămâni. În unele țări s-a mers prea departe și s-au pus prea multe, prin urmare, prea multe lucruri în, în directive, era vorba de concediu de maternitate, de concediu de paternitate, mult, prea multe lucruri. Eu am fost uh, raportoare la momentul respectiv. Raportul privind tratamentul legal al celor care lucrează independent eu am încercat să iau o poziție rezonabilă. N-am reușit să obțin tot ce am vrut de la Consiliu, dar am reușit să mă asigur că, facem, că am făcut, iată, un pas înainte. Dacă suntem rezonabili, putem realiza ceva. Dacă nu suntem rezonabili, nu. Raportul Parlamentului European privind maternitatea este un exemplu clar al modului în care nu trebuie să se procedeze și am să mă opresc aici. Eh, Vă mulțumim foarte mult. Acum doriți să interveniți. Vom avea mai multe intervenții după care dumneavoastră veți eh, reacționa. Doamna Eștrel are cuvântul acum. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să le urez bun venit colegelor noastre din uh, Bundestagul German. Aș vrea să le mulțumesc pentru întrebarea făcută în legătură cu uh, concediul de maternitate. E drept că e o problemă foarte îngrijorătoare pentru noi, pentru Parlamentul European. Raportul a fost adoptat în octombrie 2010 aici în Parlamentul European. Însă din octombrie 2010 încoace dosarul e complet blocat la Consiliul European. Și asta în ciuda tuturor inițiativelor adoptate de Parlamentul European între timp. Am adresat o întrebare cu solicitare de răspuns oral, am trimis o scrisoare președinției daneze a Consiliului. Am organizat de asemenea reuniuni împreună cu diferitele țări care au asigurat președinția Consiliului. Și aș vrea să fac o paranteză spunându-vă că în timpul președinției poloneze s-a avansat destul de mult. Atunci s-a convocat și o reuniune a ministrilor pentru afaceri sociale Uh, și s-a discutat despre această temă, însă în ciuda tuturor eforturilor făcute de diferitele președinții ale Comisiei și în ciuda tuturor eforturilor făcute de Parlamentul European, trebuie să vă spun că nu a existat o reacție oficială a Consiliului. Și atâta timp cât nu avem o astfel de reacție oficială din partea lor, nu avem cum să începem negocierile. În ceea ce ne privește, am fost dispuși să organizăm un dialog um, uh, informal cu ei pentru a vedea care sunt uh, elementele cu care suntem de acord și să vedem care sunt uh, discrepanțele. Să vedem ce elemente sunt inacceptabile pentru Consiliu. În ceea ce privește Consiliul, trebuie să vă spun că nu am primit de la ei niciun mesaj care să arate că există o dorință de dialog. Și când vorbesc de dialog, mă refer la un dialog uh, neoficial, un dialog informal. Știm că există țări membre care doresc negocieri pe această temă. Există alte țări, în schimb, care resping uh, frontal acest dialog și de ce e foarte important să avem sprijinul parlamentelor naționale. Și de aceea aș vrea să lansez uh, un îndemn colegilor din Bundestag. Deci dacă această chestiune ajunge să fie tratată în Bundestag, vă rog să ne sprijiniți. Deci toate demersurile pe care dumneavoastră le veți face în favoarea acestui dialog vor fi foarte binevenite și vor fi foarte utile. Trebuie să vă spun că e o chestiune foarte dezbătută aici în Parlament. Votul a fost un vot uh, pe care l-am făcut cu foarte mare seriozitate, iar rezultatul votului uh, a fost uh, clar, și anume că sprijinim um, prelungirea concediului de maternitate. Da, știu că trăim într-o perioadă foarte dificilă, e o criză economică, însă știm că putem introduce treptat aceste măsuri. E o directivă care are 19 ani și credem că a ajuns uh, o adevărată vechitură. Nu face față nevoilor pe care le au nici familiile, nici copiii, nici femeile europene. Deci de aceea trebuie schimbată. Și de aceea vrem să se avanseze, vrem să îmbunătățim legislația. Am putea accepta o introducere treptată, după cum spuneam, a acestei legislații. De altfel, am și propus acest lucru. Și dați fiind că avem și acea strategie Europa 2020, acceptăm de asemenea ca termenul, calendarul pentru punerea de plină în aplicare a acestei propuneri să fie 2020. Nu vreau să mai vorbesc acum, voi uh, trage concluziile și vă voi spune că noi eurodeputații suntem dispuși să ajungem la un consens, să ajungem la o înțelegere pentru a putea revizi legislația în vigoare. Deci noi ne dorim ca și din partea Consiliului să existe această dorință de a ajunge la un acord. Asta pentru a lansa negocierile. Chiar dacă ar fi niște negocieri informale, după cum vă spuneam, dacă așa și-ar dori Consiliul. Deci ne dorim asta din răsputeri pentru a putea astfel ajunge la un acord de revizuire a legislației. Și în ceea ce privește acest concediu de maternitate și de paternitate, trebuie să vă spun că în legislația europeană nu există acest concept. Există o directivă privind concediul de paternitate și există și o directivă privind concediul de maternitate. Am spus Comisiei Europene că dacă va prezenta o propunere privind, privind mă scuzați, concediul de maternitate, noi am fi dispuși să discutăm despre această propunere. Însă noi credem că maternitatea și paternitatea reprezintă fețele aceleiași monezi. E vorba aici de o răspundere împărtășită între cei uh, doi părinți. Atunci când uh, ai un copil, nu doar mama trebuie să fie responsabilă. Obiectivul nostru este de asemenea împăcarea vieței, vieții private cu cea profesională, atât în cazul femeilor, cât și în cel al bărbaților. Noi nu facem aici decât să ținem pasul cu evoluțiile din societate. Noi trebuie să răspundem, să reacționăm la aceste nevoi pe care le are societatea. Voi încheia aici, urându-vă bun venit din nou la noi și vă urez mult succes în munca dumneavoastră. Vom avea alți vorbitori, după care dumneavoastră veți reacționa. Doamna Bauer, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru șansa de a putea vorbi astăzi aici. Le urez și o bun venit uh, colegilor din, uh, colegilor din Budenstag. Din păcate, mă aflu cu spatele la dumneavoastră, deoarece trebuie să vorbesc la microfon, să știți că nu sunt nepoliticoasă. Trebuie să vă spun că nu am fost de acord cu tot ceea ce s-a spus astăzi aici. Eu aș vrea să vă spun că politica reprezintă arta posibilului, însă între ceea ce ar fi bun și ceea ce e posibil e o diferență mare. Ar trebui de asemenea să spunem că uneori nu putem uh, obține ceea ce e posibil, chiar dacă ne dorim. Și să nu uităm că există și multe ispite pentru a amâna deciziile. Până în momentul în care circumstanțele vor uh, fi ideale, însă nu e posibil să facem asta de fiecare dată. Cât despre concediul de maternitate, bineînțeles, ne dorim instituirea unor standarde minime, însă se pare că acest lucru nu e posibil. Deoarece sistemele sociale din statele membre sunt atât de diferite încât e practic imposibil să impui uh, niște standarde minime comune. Referitor la diferența de salarizare, aici ar vrea să lămuresc un lucru. Așa anume, statisticile pe care dumneavoastră uh, le puteți uh, găsi, datele statistice de la Eurostat, arată că există o diferență de salarizare de 16%. Însă aceste cifre nu se bazează pe cazuri individuale, se bazează pe o medie generală și ceea ce e măsurat nu e diferența de salarizare în cadrul aceleiași profesii. E vorba mai degrabă de un salariu plătit pe oră. Și știm cu toții că nu mai există diferențe în ceea ce privește uh, educarea, de exemplu, între bărbați și femei. Nu există multe diferențe nici în practică, însă persistă diferențe de salarizare. Deci ceea ce vreau eu să spun e că în ciuda celor spuse de doamna Luling, într-adevăr, se poate merge în fața justiției. Există cazuri individuale. În Marea Britanie, de exemplu, nu trebuie să plătești dacă dai în judecată pe cineva. Însă în Slovacia, de exemplu, costurile pentru a începe un proces sunt foarte ridicate. Eu aș vrea ca noi să examinăm puțin, să vedem ce putem face cu această legislație atât de depășită din, de acum 19 ani. Deci trebuie să vedem cum o putem îmbunătăți. Eu știu că există multe exemple de practici bune în statele membre. Sunt uh, situații de care ar trebui să ținem cont. Să nu uităm de asemenea că din partea Comisiei Europene uh, ni s-a promis o propunere care va uh, face posibil uh, acționarea în justiție în grup, deci grupată. Eu sunt de acord cu, cu așa, cu o astfel de idee și aș vrea să văd niște posibilități concrete care să ducă la reducerea acestei diferențe de salarizare. Deci noi trebuie să înlesnim acest proces și sper că nu trebuie să mai așteptăm încă un secol pentru ca aceste diferențe să dispară. Vă mulțumesc. Acum puteți răspunde, după care vom continua cu lista vorbitorilor. Aveți cuvântul. Foarte pe scurt. Nu voi face comentarii în legătură cu fiecare intervenție făcută astăzi aici, însă, doamnă Luling, aș vrea să mă refer la ceva ce spuneați uh, și dumneavoastră. Într-adevăr, e greu, e dificil să nu greșești. Și de ce e atât de importantă această chestiune a cotelor feminine uh, în consiliile de administrație din bănci. Vorbim aici despre un instrument care ar urma să se aplice în aceste organe de conducere din întreprinderi. E important ca această dezbatere să aibă loc, în primul rând. Știm că în aceste consilii de administrație, în marile întreprinderi, bărbații sunt cei care predomină. Și legea organică din Germania și multe constituții uh, europene au prevederi care uh, uh, cer o egalitate de reprezentare a ambelor sexe. Însă e drept. În consiliile de administrație vedem tot timpul cum bărbații sunt cei predominanți. E de neînțeles ce se întâmplă. Știm cu toții că femeile au suficiente cunoștințe pentru a ocupa aceste posturi de responsabilitate, aceste posturi de conducere. Femeile deja au o mare experiență în acest domeniu. Și cred că în dezbaterea din Europa, dar și din Bundestag ar trebui să vorbim despre această problemă. Ar trebui să vorbim, după cum spuneam, să vorbim și uh, despre sectoarele care sunt cam conservatoare. Eu sper să avansăm cu sprijinul femeilor, însă avem nevoie și de sprijinul bărbaților. Aceștia trebuie să înțeleagă că um, lucrurile trebuie să se schimbe. În ceea ce privește diferența de salarizare, e clar că nu putem compara merele cu perele. Trebuie să comparăm ceva ce poate fi comparabil. Însă știm că atunci când uh, femeile cer uh, un salariu mai mare, atunci când uh, se fac promovări în companii, femeile și bărbații nu sunt tratați la fel. Eu îmi dau seama că de fiecare dată femeile trebuie să aibă o, acti- o atitudine foarte umilă, ca și cum și-ar cere scuze pentru faptul că pe lângă, pe lângă familia pe care trebuie să o mențină, mai și lucrează. Li se pun foarte multe bețe în roate la nivel profesional femeilor. De foarte multe ori le este practic frânată cariera profesională și știm cu toții cât de greu e să conciliezi viața de familie cu cea profesională, însă femeile se confruntă cu o povară uh, dublă. Și referitor la directivă, sunt de acord cu dumneavoastră. S-au făcut poate prea multe revendicări și de aceea dosarul nu a putut să continue. Deci vom continua munca și sper că doamna Luling mă va înțelege sper că și ceilalți colegi uh, mă vor înțelege și sper că am reacționat la comentariile dumneavoastră. Aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc foarte mult. Adevărul e că împărtășesc părerile doamnei Luling. De 40 de ani ne tot luptăm. Ne tot luptăm pentru o egalitate între cele două sexe. Însă am uh, avansat uh, cu rapiditatea unui mel, ca aș spune eu. E clar că avem nevoie de o egalitate între cele două sexe și e clar că lucrurile nu stau deloc bine. Fără măsuri concrete nu avem cum să progresăm. În Germania, de exemplu, am impus uh, măsuri opționale voluntare. Și nu s-a progresat foarte mult. Deci s-a ajuns la un acord între părțile interesate, însă după 11 ani de punere în practică acestui acord, ne dăm seama că lucrurile nu numai că nu s-au îmbunătățit, ci stau chiar și mai prost decât în trecut. De aceea ne-am dat seama că cel mai bine ar fi să promovăm o legislație atât în ceea ce privește cotele, cât și egalitatea de salarizare. Eu cred că e absolut inacceptabil ca în fiecare an să tot trebuiască să cerem o egalitate de șansă. E drept, vorbim aici de statistici, de niște date medii, însă așa stau lucrurile. Chiar atât de îngrozitoare este situația. E scandalos ce se întâmplă. Deci vorbim de o diferență de salarizare în ceea ce privește salariile medii. Dacă e să nu uităm la posturile de conducere, acolo diferența e de 60 sau chiar 70%. Eu cred că avem nevoie de o directivă prin care pe întreg teritoriul european trebuie puse în aplicare aceste prevederi. Dumneavoastră vorbeați despre acțiunile colective în justiție. Da, sunt de acord. De exemplu, o femeie care se teme că își va pierde locul de muncă, ezită să se adreseze justiției. De aceea ar fi foarte bine să există posibilitatea de a înainta um, un proces uh, colectiv. Deci eu cred că aceste măsuri ar trebui să fie obligatorii, în primul rând. Mulțumesc. Trei noi intervenții în continuare, după care puteți să răspundeți. Namaste Seneșin. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Atunci când este vorba de cote, aș dori să punctez câteva aspecte care sunt uh, trecute cu vederea uneori. Cotele pentru femei nu sunt deloc uh, împotriva regulilor economiei de piață. Din potriva, ele sunt necesare pentru bunătății modul în care funcționează economia de piață. În prezent există o rezistență considerabilă uh, față de numirea femeilor în consiliile de administrație și piața a arătat întotdeauna așa, însă în același timp avem uh, cote și pentru bărbați. În Parlament aceste cote ajung uh, cam la 90%. La companii procentajul este de 98%. acesta nu este contra, contrar respectului pentru bărbați, nu le insultă inteligența și ei nu se simt uh, deloc uh, uh, într-o situație neplăcută. Dacă ar exista cote pentru femei în reprezentarea în uh, consiliile de administrație, PIB-ul ar putea să crească de la 5 la 7% pentru că ele gestionează societățile altfel decât o fac uh, uh, bărbații. Uh, ele nu sunt dispuse să-și asume niște riscuri prea mari dacă ar fi în Consiliul de Administrație, compania ar fi uh, condusă uh, într-o manieră mult mai rațională decât dacă în uh, acest Consiliu ar predomina bărbații. În același timp, atunci când președinții companiilor sunt numiți, chiar dacă femeile au studii uh, universitare sau uh, sunt mai bine pregătite, tot Uh, bărbații sunt uh, numiți ca director general, președinte director general. Dacă o femeie este numită într-un astfel de post, acțiunile cresc, uh, scad cu 4 până la 5%, în vreme ce în cazul numirii unui bărbat în această funcție, acțiunile, valoarea acestora scade cam cu 2%. 2%. După un timp, însă, acțiunile încep să crească când lumea își câștigă încrederea în președintele companiei care este femeie. Și nu sunt uh, diferențe între rezultatele financiare ale companiilor conduse de bărbați sau de femeie. Cred că aceste argumente ar trebui repetate în mai multe rânduri. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Cliveti. Dați-mi voie să spun că 10 până la 11, la uh, 11 fără 10 va trebui să plecăm pentru că avem o altă întâlnire. Nu știam acest lucru. Credeam că putem să discutăm până la ora 11. O să dau cuvântul doamnei Cliveti domnule președinte, și eu urez bun venit colegilor din Bundestag. Uh, foarte pe scurt am să comentez uh, practic cele două chestiuni care mi se par mie uh, cele mai importante. Îmi place să citez ceea ce am citit undeva și anume că dacă numele băncii care, uneia dintre băncile care a generat criza ar fi fost nu Lehman Brothers, ci Lehman Sisters, atunci criza n-ar fi avut loc, fără ca să spun că eu sunt întru totul de acord cu această chestiune, <laughs> dar există, există astfel de, de aprecieri în legătură cu, uh, cu felul în care bărbații sunt uh, mai implicați în uh, acțiunile acestea mai riscante. Nu știu dacă este așa. Cert este că în ceea ce privește cotele, preocuparea doamnei comisar Reding cu introducerea unor cote în bordurile băncilor sau a companiilor în general, poate fi o chestiune chestiune importantă cu condiția ca să vedem efecte pozitive asupra femeilor. Mie, în principal, mi-ar plăcea ca să existe uh, o participare a femeilor în toate uh, posturile de decizie, o participare semnificativă, pentru că din acest din echilibrarea situației între prezența femeilor și a bărbaților nu poate să iasă decât un lucru bun. Uh, și foarte pe scurt, uh, referitor la ce spunea colega mea, doamna Bauer, în legătură cu practici uh, naționale și uh, exemple individuale, România, țara de unde vin eu, are de pildă un concediu pentru îngrijirea copilului de doi ani nu știu dacă este atât de bine. Femeile care uh, se bucură în România pentru că acolo noi nu prea avem creșe, deci nu avem alternativă. Femeile tinere la început de carieră care decid să fie mamă au această posibilitate să beneficieze de doi ani de concediu plătit. Uh, e bine, e mai puțin bine, unele uh, părerile sunt împărțite, cert este că după părerea mea Uh, statul ar trebui să investească mult mai mult în, uh, în familie, în uh, ajutorarea, încurajarea creșterii natalității, inclusiv prin punerea la dispoziție a celor care doresc să aibă copii de crește personal calificat și așa mai departe, iar în ceea ce privește durata acestui concediu, eu cred că în Uniunea Europeană, în Parlamentul European, va trebui să ajungem totuși la o soluție unitară. Mulțumesc! Vă rog dacă puteți să răspundeți uh, succint, să interveniți succint. Am uh, spus uh, vizitatorilor noștri din Parlament care este situația, știți? At când ne gândim la firmele uh, germane, tot... Stai. trebuie să știți în legătură cu companiile germane că uneori uh, femeile sunt condamnate să, uh, să muncească în condiții nedemne. Și condițiile de uh, lucru uh, în uh, Germania sunt cu totul altele decât în Ungaria. Există foarte multe femei maghiare care lucrează în fabrici germane și sunt plătite cu un salariu de mizerie de 300 de euro pe lună. Sunt femei care pot fi concediate oricând și dacă au uh, nevoie, de exemplu, de timp pentru a-și îngriji copiii, aceste femei uneori sunt concediate, așa, de azi pe mâine. Deci ce credeți despre asta? Nu credeți că ar trebui ca o comisie de la Bundestag să viziteze Ungaria și să vadă care este situația femeilor unguroaice care lucrează în fabrici germane, la noi? Aș vrea de asemenea să știu dacă dumneavoastră sunteți conștientă de faptul că în Ungaria din Ungaria pleacă foarte multe femei care lucrează în Germania, practic ca servitoare. Multe dintre ele sunt femei care au studii superioare. Sunt de asemenea foarte multe femei din Ungaria care sunt obligate să lucreze ca prostituate. Asta din cauza că țara dumneavoastră nu prea combate traficul de ființe umane. Deci, ce înseamnă libera circulație a capitalului? Capitalul din țara dumneavoastră, fabricile din țara dumneavoastră vin la noi, în Ungaria, practic ne colonizează, iar femeile uh, de la noi, care nu au niciun uh, drept, ajung să fie plătite doar 250-300 de euro pe lună. Deci ce înseamnă asta? Sunt femei uh, pregătite multe dintre ele. Ce se întâmplă cu îngroacele uh, educate care ajung servitoare în Germania. Nu credeți că ar trebui să existe o comisie de anchetă în Bundestag? ställa en fråga som handlade om om ni i det tyska förbundsdagen Mulțumesc. Nu știu dacă aveți timp să reacționați la tot eh, ceea ce s-a spus și eu am o întrebare. Mă întreb dacă discutați efectele crizei uh, asupra acestei chestiuni, nu numai în Germania, dar uh, și în alte țări. Știu că asta este o chestiune foarte importantă. Poate că nu aveți timp să răspundeți la tot, însă vă rog să comentați uh, rapid la ceea ce s-a spus. Știu că deja timpul trece rapid. Cred că problemele cum ar fi protecția femeilor, uh, concediile de maternitate și de paternitate sunt uh, chestiuni care sunt discutate în permanență în Parlamentul German pentru a se vedea ce se face la nivelul uh, societății. Femeile care se întorc la muncă, acest lucru nu era uh, posibil în trecut uh, pentru că nu erau uh, posibilități de îngrijiri pe timpul zilei. În legătură cu întrebarea legată de colega din uh, Ungaria, asta arată că condițiile de muncă și de trai uh, în Europa uh, sunt diferite încă foarte mult în calitate de avocat, atunci când aud de condițiile de muncă ale femeilor maghiare și când am auzit uh, această chestiune protecția uh, forței de muncă și atunci când uh, faptul că ne preocupă foarte mult aceste probleme. Asta nu înseamnă că nu vreau să răspund la întrebare. Nu îmi stă în fire. Avem prea puțin uh, timp la dispoziție, suntem presați de faptul că trebuie să plecăm acum și aș dori să adresez o invitație tuturor celor care doresc să vină la Berlin. Sunt bineveniți, pot să participe la întâlnirile comisiei noastre. Uh, am uh, fost uh, foarte uh, încântată de deschiderea dumneavoastră și dorința de a vorbi cu noi și vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Ne bucură faptul că ați putut veni la ședința noastră. Cred că Probleme discutate sunt uh, de interes uh, uh, pentru membrii comisiei noastre și cred că ei sunt interesați să viziteze Parlamentul dumneavoastră. Este important să avem astfel de întâlniri. Pe bună dreptate, ați spus că niciodată nu este prea mult timp. Toată lumea vrea să spună atât de mult și niciodată nu este suficient timp pentru asta. Însă, sunt teme de gândire, ceea ce se discută aici, să vedem care sunt uh, lucrurile importante la care ne putem uh, gândi în viitor. Vă mulțumesc pentru vizita noastră. Ja, eh, eh, Trecem, stimați colegi, la punctul 11 pe ordinea de zi. Eliminarea stereotipurilor de gen în Uniunea Europeană. Din nefericire, doamna raportoare Liotar este bolnavă. Nu poate să participe la discuție. Totuși, am decis să vă citesc mesajul domniei sale și sunt sigur că o să puteți să-i trimiteți în scris comentariile dumneavoastră. Deci veți putea comunica cu dânsa în ciuda bolii. Am să încep prin lecturarea mesajului săi către dumneavoastră. Acesta este în limba engleză, spune președintele. Mi-ar fi foarte greu să-l retraduc în suedeză. Le mulțumesc colegilor care au înaintat atât de multe amendamente. Majoritatea merg în aceeași direcție, ceea ce ne arată că vom putea ajunge la un consens larg pe această temă. Totuși, aș propune o serie de compromisuri menite a face textul chiar mai lizibil. Multe amendamente, într-adevăr, merg în aceeași direcție și aș dori să evit repetările repet, o serie de compromisuri sunt menite a asimila ideile dumneavoastră, însă nu totdeauna vor urma forma de text pe care mi-ați trimis-o dumneavoastră. Am planificat o întâlnire a raportorilor din umbră pentru lunea viitoare, între 4 și 5 după amiaza, în A1G1. Propunerile de compromis vă vor fi trimise în prealabil și vom avea ocazia să le discutăm la această întâlnire. Mai avem două săptămâni până la vot, le putem finaliza și sper că o să avem un raport foarte, foarte bun și coerent. Acesta a fost uh, mesajul doamnei Liotard. După cum spuneam, din păcate, dânsa este bolnavă Însă puteți interveni acum cu comentarii. Comentariile vor fi notate, se vor consemna și vor fi trimise doamnei Liotar pentru că dânsa să știe ce ați spus. Aveți cuvântul. Doamna Cescova, Asta e viața, ce să facem? Raportarea nu e aici, ar fi fost o serie de lucruri la care doream să mă refer. Am înaintat uh, chiar câteva amendamente. Dumneavoastră spuneați că practic suntem cu toții de acord atunci când e vorba de eliminarea stereotipelor în, în Uniunea Europeană. Există un acord în acest sens la nivelul întregului grup. Eu sunt raportare din umbră și trebuie să spun că majoritatea amendamentelor uh, au sprijinul meu. Unele amendamente le sprijin uh, cu toată convingerea chiar, E vorba aici de violență, violență sexuală. Cred că stereotipurile de gen duc la inegalități între bărbați și femei în termeni generali. Există forțe la nivelul societății care consideră că un membru a relației are mai multe drepturi decât altul și sprijin aceste amendamente tocmai pentru că nu sunt de acord cu astfel de percepție. Amendamente privind uh, segregarea pe piața muncii. Segregarea poate însemna și discriminare. Trebuie să avem în vedere strategii pe termen lung Trebuie să ne asigurăm că femeilor nu li se restricționează accesul pe piața muncii. De asemenea, se impune și o participare mai largă a femeilor în procesul politic. Sunt state membre care încurajează participarea femeilor. Statele membre trebuie să se asigure că femeile sunt într-adevăr reprezentate în viața politică. Îmi par rău că n-am putut să particip la partea anterioară a discuției noastre, am auzit o parte a declarațiilor de acolo. Însă am, am putut să ascult puțin și transmisia pe internet a dezbaterii de aici. Una din participante spunea că ani de zile a, a dat curs poziția enunțată de doamna Luling. Evident, se impune o abordare echilibrată, însă am și eu propriile mele experiențe. Tatăl copiilor mei a, start o, a pornit o campanie media împotriva mea pentru că eu, ca mamă, am decis să nu renunț la cariera politică. Asta mi s-a întâmplat mie, concret. Trebuie, prin urmare, să facem ceva. Trebuie să luptăm efectiv împotriva stereotipurilor de gen și împotriva cotelor. Trebuie, într-adevăr, să discutăm aceste aspecte. Trebuie să avem o dezbatere generală la care să participe atât bărbați cât și femei Pentru că trebuie să ajungem la propuneri legislative care să poată fi puse în aplicare. Doamna comisar Reding e o luptătoare dură în acest război și a stabilit o serie de ținte ambițioase și, prin urmare, trebuie, într-adevăr, să dăm și noi curs acestui demers și să ridicăm aceste chestiuni. Dacă femeile trebuie să aleagă între familie și carieră, Asta totdeauna duce la conflict, indiferent de ce alegere fac. Și trebuie să nu uităm că societatea trebuie să se schimbe în consecință. Dar trebuie să se schimbe în direcția sugerată de colegele din Parlamentul German. Femeile am impresia că trebuie să-și ceară scuze în fața societății. Trebuie să-și ceară scuze că doresc și o carieră și o familie. așa, într-adevăr, stau lucrurile și asta mi-arată și experiența mea proprie de 10 ani în politică. Este o observație valabilă și ne permite să eliminăm stereotipurile de gen în același timp. Aș dori să mulțumesc raportoarei și cred că are sprijinul majorității. Doamne Nicolai? Thanks to Miss în primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Liotard pentru raportul domniei sale. Să încerc să fiu subcintă, dar iată, trebuie încă o dată să discutăm chestiunea stereotipurilor. E greu pentru noi. Însă o chestiune este deosebit de importantă. Cum putem disemina cele mai bune practici unei femei implicată în primăvara arabă, dacă noi nu suntem în stare să realizăm egalitatea de gen chiar în Uniunea Europeană. Persistența acestor stereotipuri de gen este o problemă uriașă. Diferențele de remunizare, cotele, toate se leagă într-un fel sau altul de stereotipurile negative care circulă în legătură cu femeile. Chiar și astăzi ni se spune că, a, nu, asta nu e o slujbă pentru o femeie, asta nu e o chestiune în care trebuie să-și bage nasul o femeie, asta nu e un loc pentru o femeie. Fraze de, de acest gen care le descurajează pe tinerile femei să urmeze o carieră în informatică, în mecanică și așa mai departe. O chestiune importantă relevată de raport este programa școlară. Din nefericire, aceste stereotipuri de gen își fac simțită prezența și în programele școlare, influențând modul în care un copil se percepe pe sine și perpetuând astfel relații inegale de putere între bărbați și femei. Aș putea menționa un exemplu de, de bună practică introdusă în țara mea când eu eram ministru pentru egalitatea de gen. Am introdus obligativitatea mainstreamului de gen pentru profesori și învățători. M-am gândit că e bine să educăm întâi pe educatori în direcția eliminării acestor stereotipii și după ce acești uh, educatori sunt instruiți, pot să lucreze și ei cu copiii. O altă chestiune pe care o consider importantă se referă la media, care este un formator de opinie de importanță majoră și în acest punct de vedere ne confruntăm cu prezența multor stereotipuri de gen. Amendamentele mele subliniază importanța incluziunii bărbaților și uh, uh, uh, băieților și a tinerilor în acest proces de mainstreaming de gen nu e suficient, dar e un pas înainte. Nu știu dacă se poate spune în, a, în, în, în asta, însă mi se pare că raportul este un fel de semnal timpuriu, de alarmă timpurie și a fost o idee bună uh, să recurgem la un astfel de instrument pentru a spori conștientizarea la nivelul publicului în sensul eliminării acestor stereotipuri din societate. Sprijinim pe deplin noi ce de la ALDE acest raport. Vă mulțumesc. Altcineva dorește să intervină? Din partea comisiei? Comisia, doriți să spuneți ceva? Dacă nu, în comisie o să avem votul pe 6 noiembrie și probabil intrăm că el în plenara din martie 2013. Cu asta trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi, integrarea migranților, efectele asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale. Îți dau cuvântul raportoarei doamna Senisin. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule și domnilor, aveți în fața noastră un proiect de aviz în care am inclus uh, cele mai importante aspecte referitoare la integrarea migranțelor și piața muncii și sistemul de securitate socială. Însă am fost limitată de numărul de caractere permise pentru document. N-am putut să introduc chiar tot ceea ce vroiam acolo. De aceea am pregătit eu însă o serie de amendamente la propriul aviz. Sunt deschis la sugestii și sunt deosebit de recunoscătoare că am posibilitatea să lucrez pe această temă. Migrarea femeilor a fost întotdeauna o componentă semnificativă a fenomenului migraționist în esență. Femeile reprezintă mai bine de 50% din toți imigranții care vin în Europa și joacă un rol important în toate regiunile și în toate tipurile de migrație. În trecut, în principal bărbații veneau în alte, mergeau în alte țări în căutarea unei vieți mai bune și femeile veneau doar mai apoi ca partenere, ca soții. De aceea, de multe ori se regăseau la periferia legislației. Nu erau centrul, punctul focal al atenției legislatorilor. Acum, majoritatea femeilor care vin în Europa uh, fac asta din motive economice, doresc să lucreze în profesii tradițional dominate de femei. Și tocmai de asta trebuie să vorbim și în acest context de stereotipii de gen. Acestea vin să lucreze ca uh, menajere sau în sectorul divertismentului. Însă, prin sectorul divertismentului, mă refer aici în principal la prostituție. Uh, locurile de muncă sunt de cel mai multe ori ilegale și chiar dacă lucrează legal, beneficiază de condiții foarte, foarte proaste, contracte groaznice, ore lungi de muncă, asistență socială zero. Una din cele mai importante probleme se legă de faptul că noi îi vedem pe migranți ca, pe, ca, ca fiind bărbați în general – ne gândim că femeile imigranților depind cel mai adesea de soți, de bărbați, ceea ce înseamnă că femeile sunt victimizate și supuse discriminării. De aceea, iată, trebuie să ne concentrăm pe capacitarea acestor femei, trebuie să le arătăm că au, că beneficiază de anumite drepturi, chiar pe plan social, și trebuie să le oferim o anumită protecție împotriva abuzurilor, hărțuirii și discriminării. De asemenea, nu trebuie să uităm că femeile, migranții femei, sunt un grup extrem de divers. Prin urmare, ar trebui să ne raportăm la strategiile diferite în funcție de țara gazdă, pentru că o strategie care merge pentru un anumit grup de femei eh, nu funcționează pentru altul. Ce ar, ce ar putea să ne fie de folos în integrarea migranților? Statut juridic independent. Multe femei nu pot lucra pentru că legea nu le permite acest lucru. Solicitantele de azil nu au dreptul să își caute un loc de muncă. Multă vreme rămân în afara pieței muncii și prin urmare le este, și după aceea le este foarte greu să-și găsească o slujbă când au acest drept în sfârșit. Multe lucrează ca babysitter sau ca, ca menajere și nu au drepturi de nici un fel. Trebuie de asemenea să le recunoaștem calificările și diplomele pe care, pe care le aduc. În ciuda regulamentelor europene nu există politici care să sprijine uh, aceste femei, ajutându-le să își pună într-adevăr în valoare calificările pe piața muncii. Asta înseamnă că nu au acces la infră cu procedurile de echivalare a diplomelor și chiar dacă au aceste informații, aceste proceduri sunt extrem, extrem de laborioase și încărcate birocratic. Multe femei pur și simplu renunță și se resemnează acceptând slujbe prost plătite care nu solicită calificări deosebite, cel mai adesea pe piața neagră. Cel mai adesea, calificările lor sunt subestimate și devin victime a acestui fenomen de irosire a creierilor. Multe femei imigrante lucrează sub nivelul real de calificare sau instruire pe care îl posedă. Trebuie să ne concentrăm pe acest sistem de recunoașterea calificărilor dobândite în țări terțe și dacă cineva vine cu niște competențe reale, atunci trebuie într-adevăr să, să, să fie sprijiniți eh, pentru a-și găsi o slujbă în țara gazdă. Deci, informații în legătură cu piața muncii, trebuie să oferim acestor femei informații nu doar în legătură cu oferta de locuri de muncă, ci și în legătură cu legislația muncii, cu procedurile care ar permite să contacteze organizații sau instituții care le-ar putea ajuta. De asemenea, ele au nevoie de consiliere. Trebuie să fie învățate cum să facă față abuzurilor sau practicilor uh, ocupaționale ilegale. Și problema limbii este semnificativă. Dacă nu vorbesc limba țării de destinație, se pomez marginalizate pe piața muncii, dar și pe plan social. Cel mai adesea bărbații și nu femeile învață primii limba țării gazdă și e un cer vicios, pentru că femeile nu știu limba țării, nu sunt motivate să-și caute un loc de muncă, prin urmare, și nu-și caută un loc de muncă pentru că nu știu limba. Cel mai adesea, de asemenea, trebuie să aibă grijă și de copii și unele nu au mijloace financiare care să le permită învățarea limbii. O altă problemă este integrarea în sistemul de asistență socială. Ar trebui să existe o coordonare axată pe patru piloni, tratament egal, lipsa discriminării, legislație aplicată în mod uniform, și recunoașterea drepturilor dobândite, indiferent de țara de origine. primele de asigurare, de asemenea, trebuie să fie recunoscute în țara gazdă. Știu, asta e de competența statelor membre, însă tocmai din această cauză se înregistrează atât de multe diferențe. E greu să analizăm sistemul, toate cele 27 de sisteme mai precis, pentru că nu avem suficiente date referitoare la modul în care uh, femeile sunt implicate sau înregistrate în sistemul de asistență socială, nu știm câte sunt prinse în sistem. Majoritatea femeilor din familiile de migranți nici măcar nu știu că au dreptul să solicite o anumită formă de ajutor de stat sau alta. Adesea, nu există tratate bilaterale cu țara de origine. Așa că, iată, nu li se pot transfera, cum ar fi, de exemplu, drepturile de pensie sau alte drepturi sociale din țara de obârșie. Prin urmare, nu au niciun fel de acoperire în caz că se întâmplă ceva. Există și povara birocratică, care reprezintă o barieră semnificativă în relația cu autoritățile. Și asta e foarte important, mai ales când vorbim de sistemul de asistență socială. Uh, Acesta ar fi doar o prezentare rezumativă a conținutului avizului meu. Am semnalat doar temele cele mai importante, însă sper că vom putea în cele din urmă să ajungem la ceva ce va permite o îmbunătățire a situației femeilor din familie de migranți, situația lor pe piața muncii și situația lor în contextul sistemului de asistență socială. Vă aștept cu, cu nerăbdare observațiile dumneavoastră. Doamna Morbai. Köszönöm szépen, és köszönjük a... Vă mulțumesc. Îi mulțumesc, doamne raportor, pentru informațiile pe care ni le-a dat. Eu mă voi referi la ceva asemănător cu ce am spus uh, mai devreme. Dacă vorbim despre femeile migrante și despre drepturile lor în Uniunea Europeană, ne dăm seama că până acum am trăit cu o minciună îngrozitoare, o minciună la care am participat cu toții. Ne-am prefăcut că atunci când e vorba de femei uh, migrante, e vorba doar de femei care provin din țările terțe, din niște țări subdezvoltate și sărace. Haideți să punem capăt acestei minciuni. În foarte multe țări postcomuniste care sunt membre ale Uniunii Europene, deci din foarte multe aceste, din foarte multe astfel de țări provin femei imigrante care trăiesc și sunt plătite în niște condiții groaznice. Multe lucrează ca prostituate, ca menajere, multe au uh, grijă de copii, multe ajung să fie victimele traficului de ființe umane. Deci vă rog pe toți, atunci când vorbim despre femei migrante într-un raport, să ne gândim și să ne referim și la acest fenomen care există. E vorba de femeile care își au originea în Europa Centrală și Răsăriteană. Sunt femei care se deplasează în Europa Occidentală pentru a lucra. Însă multe dintre ele sunt obligate să lucreze. Noi trebuie să găsim o soluționare potrivită la această, o soluție potrivită la această problemă. Femeile ar trebui să aibă, în primul rând, dreptul de a rămâne în țara lor de origine. Atât în lumea a treia, cât și în Uniunea Europeană. Avem nevoie de niște economii, de o economie care să le permită atât femeilor și bărbaților să rămână la ei acasă. Acești oameni nu ar trebui să fie obligați să-și uh, părăsească tradiția, familiile și, și țara pentru a merge în altă parte. Deci eu cred că ar trebui, în primul rând, să vedem care e soarta femeilor migrante care provin din Europa Centrală și Răsăriteană. Și în ceea ce privește o eventuală soluție, eu cred că aceste femei ar trebui să fie întrebate, ar trebui să le dăm niște formulare pentru a vedea ce drepturi au ele sau despre ce drepturi ă, știu ele că ar exista, de exemplu, atunci când ajung victimele traficului de ființe umane sau atunci când rămân însărcinate. Ar trebui să vedem ce drepturi au aceste femei pentru a se proteja pe piața muncii. Haideți să punem capăt acestei minciuni, să nu spunem că țările din Uniunea Europeană sunt doar țări care primesc femei migrante. Știm foarte bine că există țări în Uniunea Europeană care sunt țări de mâna a doua. Mulțumesc, doamna Zaborska. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. În primul rând, eu aș vrea să o felicit pe colega noastră, pe doamna Senițin pentru munca dumnei și ar spune de la bun început că sunt complet de acord cu dumneavoastră, stimată colegă. Însă aș avea o singură observație. Eu cred că trebuie să facem distinția între libera circulație a persoanelor și libera circulație a lucrătorilor și migranții care provin din afara Uniunii Europene. Eu cred că acest proiect aviz se referă la integrarea migranților care provin din afara Uniunii Europene, din țări deci care nu sunt state membre. Așa cum spune pe bună dreptate doamna Senișin, femeile migrante care au respectat legislația europeană adică care au venit legal pe teritoriul Uniunii Europene. Deci nu vorbim aici despre imigrația ilegală. Deci putem spune că aceste femei migrante joacă un rol foarte important în ceea ce privește dezvoltarea economiilor și piețelor locale. Aș avea acum câteva sugestii probabil voi înainta niște amendamente. Doamna Senișin vorbește despre nevoia de a spori vizibilitatea drepturilor pe care le au femeile migrante, asta în politicile de ocupare și sociale. În această privință, eu cred că ar trebui să recunoaștem și recunoașterea uh, muncii casnice pentru pensionare. Uh, Există foarte multe femei migrante care se ocupă de familiile lor, de lor, uh, timp de o anumită perioadă. Și dat fiind că noi insistăm ca și pentru femeile europene această perioadă să fie considerată ca timp lucrat pentru pensie, Aceleași reguli ar trebui respectate și pentru femeile migrante și un al doilea amendament se referă la concilierea vieții de familie și cea profesională. Și aici avem deja multe probleme în uh, ceea ce privește femeile europene, însă ar trebui să insistăm ca aceleași reguli să se aplice și în cazul femeilor migrante. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Nicolai, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să felicit comisia. Chiar dacă nu e un pas spre puternic e totuși un pas înainte. E important să ținem conști de dimensiunea externă a coordonării securității sociale. Ceva important și realist, după părerea mea. Din păcate, în Uniunea Europeană ne confruntăm cu o problemă dublă. Deci avem o migrație internă, avem țări care provin din țări mai sărace, din țări din Europa de Est, deci e vorba de o migrație internă și aceste femei sunt cetățeni ai Uniunii Europene, însă din nefericire nu au beneficiat de aceleași drepturi ca cetățenii din uh, țările occidentale. Deci e o problemă și aici trebuie să ne luptăm pentru o abordare comună. Chiar dacă politica socială nu e o competență comunitară, noi trebuie să facem presiune asupra statelor membre pentru ca acestea să recunoască aceleași standarde pentru femei, indiferent de originea lor europeană. Și cealaltă dimensiune a migrației este cea externă, din țări terțe. Cred că ar trebui aici să ne dăm seama că e nevoie de o soluție pentru a evita uh, piața la negru, care e controlată de crima organizată. Și aici e vorba de implicarea femeilor uh, în rețele de prostituție și în traficul de ființe umane. Și o altă problemă e de natură internă. Sunt perfect de acord cu doamna Zaborska. Poate că vom găsi o soluție. Mai ales deoarece femeile sunt categoria cea mai vulnerabilă din sistemul de pensii. Situația este foarte dezechilibrată în acest domeniu și dacă nu impunem niște măsuri active, situația actuală se va menține și uh, sistemul va deveni chiar periculos. Și o altă problemă, recunoașterea calificărilor. De obicei, atât uh, femeile migrante mm, din interiorul unui, cât și cele care vin din exterior sunt bine calificate și multe sunt obligate să accepte locuri de muncă uh, sub calificările lor. Asta e și frustrant, uh, e și demotivant pentru femeile respective. Deci poate ar putea ar trebui să vedem dacă nu putem organiza campanii de informare a femeilor pentru instruirea lor și pentru uh, conștientizarea lor în legătură cu non-discriminarea. E un proiect de aviz foarte important pentru comisia noastră. Eu cred că putem face o treabă minunată în acest domeniu prin acest raport. Mă gândeam și la organizarea unei audieri publice, de exemplu, pentru a analiza situația din statele membre, uh, ceea ce privește situația migrației interne. Să arătăm că există situații când statele membre nu respectă regulile în vigoare, însă în orice caz, doamnă Senșin, ați făcut un proiect de aviz foarte bun, foarte important. Și viziunea dumneavoastră merită sprijinul nostru total, de plin. Poate că vor mai fi și niște amendamente, însă sunt sigură că împreună vom putea ajunge la un aviz foarte important pentru comisia noastră. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul doamnei Altarunova din partea comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sunt Angela Maduci, lucrez la DJ Home Affairs uh, și mă ocup uh, de probleme de integrare și migrație legală. Aș vrea să vă spun ceea ce facem acolo în ceea ce vește integrarea uh, uh, cetățenilor din terțe țări. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat posibilitatea să uh, Uh, vorbesc despre integrare care se discută foarte mult la nivelul Consiliului și în statele membre, precum și în Parlamentul European. Așteptăm raportul dumneavoastră în acest sens. Integrarea uh, cetățenilor din terțe țări este o competență națională și procesul de integrare are loc uh, în principal la nivel local și regional. Integrarea este legată și de legislații și politicile care sunt definite la nivel european, inclusiv directiva pentru tratamentul egal și migrația legală. Ca un exemplu, per, uh, directiva privind permisul de ședere unică uh, adoptat anul trecut. Sunt susținute statele membre în elaborarea de de politici ca un motor de coeziune socială pentru ca migranții să poată să contribuie la creștere. Acest lucru a fost contribuit, la aceasta s-a contribuit și articolul 79.4 din tratat, care prevede stimulente și susținere pentru măsurile adoptate de statele uh, membre în integrarea lor, Uniunea Europeană poate să ofere un cadru de monitorizare și schimb de bune practici la diferite niveluri guvernamentale și poate să creeze stimulente prin instrumentele financiare europene. În acest context, anul trecut Comisia a prezentat Agenda Europeană pentru Integrare, care evidențiază preocupările și uh, trasează uh, domenii în care se poate acționa. Sunt uh, elaborate acolo condițiile uh, de participare prin învățarea limbii, Um, apartenența dobândită de acești migranți. Sunt uh, acolo și recomandări concrete. Statele membre ar trebui să vegheze uh, la organizarea de cursuri de limbă care să-i ajute pe migranți uh, să se integreze, inclusiv ore de predare flexibile Apoi gestionarea diversității. Uh, trebuie să fie adoptate măsuri, trebuie să fie uh, elaborate politici uh, active de ocupare. Acest lucru permite femeilor să devină independente, să aibă puteri tot mai mari și să asistăm la o participare tot mai mare a femeilor pe piața muncii. Uh, societatea uh, gazdă trebuie să respecte cultura uh, migranților, să informeze în legătură cu obligațiilor. Pe de altă parte, migranții trebuie să dea dovadă de dorința de a se integra. Respectarea drepturilor universale este prevăzută în tratat, de aceea trebuie combătută discriminarea, trebuie să se dea instrumente migranților pentru a se putea integra Agenda Europeană pentru Comunicare pune accentul pe nivelul local. Integrarea uh, este un succes sau un eșec pe plan local, de aceea este nevoie de o abordare de uh, jos în sus. Cooperarea în astfel de cazuri este foarte importantă. Agenda pune accent și pe implicarea țărilor de origine în acest proces de integrare. De exemplu, sunt uh, o serie de Uh, informații în legătură cu permisul de ședere, de cursurile de limbă, toate acestea trebuie furnizate. Uniunea Europeană oferă un cadru pentru monitorizarea și uh, stabilirea de etaloane pentru a monitoriza rezultatele politicilor de integrare propunerea de astfel de indicatori este menită să permită o, o mai bună comparare a datelor pe tot teritoriul Uniunii Europene și să întărească procesul de învățare la nivel european. Se pune accentul pe ocupare, educație, incluziune sociale și cetățenie activă, participare socială activă. Cifrele arată că migranții sunt în continuare într-o poziție mai dificilă în ceea ce privește ocuparea, educarea și incluziunea socială în comparație cu uh, populația locală. Uh, Astfel de decalaje se pot uh, uh vedea atunci când e vorba de abandonul școlar și alți uh, indicatori sociali. Uh, lucrătorii migranți, în special uh, femeile, uh, lucrează în uh, posturi temporare și sunt plătite mai prost decât ceilalți. Comisia lucrează și la elaborarea unor modele europene care să fie puncte de referință flexibile care să poată să fie adoptate de statele membre în funcție de provocările acestora introducerea de, limb, de cursuri de limbi, participarea activă a imigranților în toate aspectele vieții sociale și educația. De două ori pe an sunt organizate forumuri pentru uh, integrare și următoarea întâlnire va avea loc uh, pe 16 și 17 octombrie, când se va discuta contribuția migranților la creșterea economică în Uniunea Europeană un alt uh, Uh, uh, punct important este Fondul pentru Integrare Europeană. Uh, banii se cheltuiesc la nivel european și din acest fond se finanțează proiecte. De asemenea, Comisia se gândește la crearea unui fond pentru azil menit uh, să uh, financeze uh, proiectele autorităților locale și regionale. În programul de lucru 2013 pentru DAFNE, grupul cel mai vulnerabil, femeile, sunt menționate în două puncte ale cererii de oferte. Sprijinul pentru victimele violenței și aici Comisia vrea să dezvolte proiecte pentru susținerea uh, femeilor în această situație. De asemenea, violența împotriva femeilor Comisia finanțează programe care să uh, conștientizeze tot mai mult lumea în legătură cu uh, violența căreia îi cad victime, victime femeile, mai ales cele uh, migrante. Directiva privind prevenirea și uh, de combaterea traficului uh, cu de ființe umane, adoptată în 2011, precum și directiva din acest an, uh, stabilesc măsuri concrete care trebuie Uh, îndeplinite în următorii 5 ani. 15% din lucrători care au loc de, au grijă de uh, vârstnici în Uniunea Europeană sunt în general uh, femei migrante. Ei, astfel de femei sunt plătite destul de prost Uh, aceste slujbe sunt uh, soluții uh, de ultimă instanță, pentru că nu găsesc alte slujbe. De asemenea, există și migrante care doresc să se întoarcă acasă. Două țări sunt cel mai puțin protejate. Portabilitatea uh, drepturilor de pensie nu se aplică sau perioada de aplicare este destul de îndelungată, 15 ani. Atunci când încetează să mai lucreze în Uniunea Europeană și se întorc uh, în țările lor de origine, familia împinge să meargă într-o altă țară, pentru că sunt tratate ca un bancomat, pur și simplu există posibilitatea de a uh, primi uh, drepturi de pensie în momentul în care se întorc acasă. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul raportoarei. Doamna Seneșin, doriți să interveniți? Da, mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile uh, pe care le-ați făcut. Aștept să prezentați amendamentele. Mă bucur să aud că Uh, vorbim uh, pe aceeași voce, că dorim cu toții ca această problemă să fie rezolvată. Președinte, mulțumesc. Vă dau acum calendarul, termenul pentru depunerea amendamentelor 15 octombrie la ora 17. Comisia va vota acest raport pe 6 noiembrie Comisia IMCO pe 7 noiembrie și nu s-a luat nicio decizie în ceea ce privește uh, plenara. Și ajungem la punctul 13, întâlnirea coordonatorilor. Aceasta va avea loc după amiază, așa uh, încât putem să trecem la ultimul punct, 14. Uh, pe 5 noiembrie va avea loc următoarea întâlnire și pe 6 de la 9 la 12.30. Ședința se suspendă.